ba două anunțuri de făcut, uh, și anume autoritățile competente din Grecia mi-au transmis alegerea domnului Stilianos Kuloglu ca înlocuitor al lui domnul Iargos Catrocalos și uh, hotărârea intră în vigoare din ianuarie 27 ianuarie 2015 în temeiul articolului 4 din legea privind uh, alegerea prin uh, vot uh, liber direct a europarlamentelor și în temeiul articolului 4 din regulament Parlamentul ia la cunoștință de alegerea domnului Culoglu care uh, intră în vigoare deja din 27 ianuarie, deja deci retroactiv 2015. Urăm bun venit noi nostru coleg și reamintesc că în temele articolului 3, alineatul 2, câtă vreme nu s-au